2009. Na początek przekażę kilka informacji. Doamnelor și domnilor, pentru a începe, am un anumit număr de comunicări pe care trebuie să vi le fac. Mai întâi, sper că cooperarea noastră cu celelalte instituții europene în ceea ce privește implementarea tratatului de la Lisabona, care va intra în vigoare peste o săptămână, va fi o colaborare fructuoasă. fac tot ceea ce, ce pot pentru ca acest lucru să se întâmple astfel. Sunt în uh, discuții cu președintele Comisiei Europene și cu primul ministru din partea președinției suedeze. Parlamentul European este gata să înceapă audierile pentru noi comisari desemnați. Suntem gata să facem acest lucru și am avut contacte cu Comisia Europeană și cu Consiliul European și am indicat acest lucru. Pe 1 decembrie, și anume săptămâna viitoare, se va organiza Ziua Internațională a ajutorului mondial și anume în memoria celor care sunt victime ale unor anumite boli. Încercăm să limităm precum SIDA. Ehm, apoi, pe 1 decembrie, de asemenea, vom sărbători aniversarea Declarației Drepturilor Omului, Declarația Națiunilor Unite. Este vorba de cel mai important document al Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului. Doream să vă atrag atenția asupra acestei aniversări deosebit de importante. Drepturile omului este, reprezintă un subiect deosebit de important pentru Parlamentul nostru. Acum, procesul verbal al ședinței din 12 noiembrie 2009 sunt disponibile. Procesul verbal. Aveți eventual